Dragi colegi, haideți, vă rog să luați loc. Chers collègues, la séance est ouverte. Declar ședința deschisă, prima ședință de altfel a anului 2015. Profit de această ocazie pentru a vă ura toate cele bune pentru acest nou an, pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, cei dragi și vă urez ca toate proiectele să vi se împlinească. Sper ca și Uniunea Europeană să-și împlinească toate proiectele în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea economică, libertatea și securitatea. Acest an a început pe un fond de durere, pentru că democrațiile au fost atacate în însăși inima libertății lor, și anume libertatea de exprimare. Sper că aceste atacuri vor duce la un adevărat electroșoc pentru ca șefii de stat și de guverne să ajungă să se coordoneze mai bine și să pună în uh, comun mijloacele necesare pentru a combate cu eficiență acest tip de atacuri. Acestea fiind spuse, urez bun venit doamnei Fabia Jones care se află în dreapta mea. Fabia Jones este însărcinată cu secretariatul comisiei noastre. Are o experiență bogată și sunt ferm convins că va reuși în a înlocui, a înlocui pe Monica Strasser, care acum este însărcinată cu protocolul la Parlamentul European o salut pe Monica cu această ocazie și îi mulțumesc pentru angajamentul de care a dat dovadă în uh, serviciul Comisiei Buget și în uh, serviciul Parlamentului European în general. Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință ultimele hotărâri luate de către coordonatori în ședința din această dimineață. De fapt, uh, în primul rând, în timpul ședinței din 14 ianuarie, în care am desemnat raportorii. GUE poate exprima un aviz pe un raport al Comisiei ITRE pe oportunități de creștere verde pentru IMM-uri. Domnul Donano a fost uh, numit în numele SND pentru un aviz privind un raport de competența Comisiei uh, PES, acorduri de pescuit între UE și Madagascar. Numirea domnului Fernandez a făcut de asemenea în numele grupului PPE pentru un aviz uh, privind pescuitul, acorduri de pescuit între UE și Republica Cap Verde. Domnul Taron, în numele grupului Verzilor, a fost numit pentru un aviz ce ține de un raport al Comisiei Pescuit, acorduri de pescuit între UE și Republica Guinea-Bissau. Coordonatorii au uh, hotărât în fine data la care se va ține seminarul și anume 31 martie acesta se va ține în uh, sediul Parlamentului European. Coordonatorii s-au angajat în numele nostru al tuturor pentru a uh, asigura prezența la acest seminar. Deci, cu alte cuvinte, vom uh, ține acest seminar de dimineață până seara pentru ca acest seminar să fie interactiv și profitabil tuturor. Am cerut de asemenea coordonatorilor să mă informeze în, în privința numelui personalităților care ar putea fi invitate la acest seminar. Personalități care ar putea duce la îmbogățirea acestuia. Domnul Fernandez, raportor general pentru bugetul 2016, secțiunea 3, ne-a propus un calendar pentru uh, orientările privind bugetul 2016. Domnul Depre, raportor pentru celelalte secțiuni, ne-a propus un raport intermediar asupra căruia voi reveni mai târziu. Comisia Buget va participa la săptămâna interparlamentară Conform articolului 13 din uh, compactul fiscal, se prevede asocierea parlamentelor naționale și Parlamentului European în ceea ce privește monitorizarea semestrului european și în ceea ce privește coordonarea activităților. Comisia noastră va fi însărcinată cu desfășurarea unui atelier specific atelier care se va concentra pe facturile neplătite. Această ședință va avea loc în ședință. în 3 și 4 februarie, atelier la care vă invit și vă rog să participați și vă rog de altfel să constituiți uh, legătura cu parlamentarii naționali care ni se vor uh, alătura. Cred că este un moment important pentru că astfel vom putea îmbunătăți coordonarea între parlamentele naționale și cel european. Vă mărturisesc că pe vremuri mă întorceam cu un sentiment de mare frustrare de la aceste ședințe, pentru că mi se părea că aceste schimburi sunt uh, perfect necoordonate și că nu duc la nicio concluzie. Și uh, era foarte frustrant în momentul în care ne, întor- uh, ne întorceam în uh, adunările naționale și trebuia să dăm seama în privința acțiunilor de la Bruxelles. Permiteți-mi să vă mai spun câteva cuvinte în privința hotărârilor din cadrul ședinței coordonatorilor care s-a desfășurat în această dimineață. Am hotărât să exprimăm un aviz pe un raport de, din proprie inițiativă al Comisiei Afaceri Constituționale în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene. Și anume, cum putem profita mai bine de tratatul de la Lisabona. În fine, președintele acestei comisii a fost desemnat drept raportor. De asemenea, s-a hotărât să exprimăm un aviz pe un raport din proprie inițiativă a Comisiei Regii, și anume investiții pentru locuri de muncă, promovarea coeziunii sociale în Europa, și anume este grupul uh, social-democraților care a fost desemnat cu un raportor. În schimb, în ceea ce privește raportul INTA, asistență macrofinanciară acordată Ucrainei, deocamdată nu am exprimat un aviz, la fel ca și în ceea ce privește ofițerul procurorului european, raport interimar. În ceea ce privește planul de investiții al Comisiei Juncker, ședința coordonatorilor a luat uh, hotărârea ca Comisia Buget să ră, rămână lider în ceea ce privește, privește baza juridică, temeiul juridic. Celelalte comisii vor fi asociate în baza articolului 54. Este vorba despre comisiile Econ, Tran, ITRE și cu siguranță și altele. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a trage învățămintele din experiența bugetară a celui de-a doilea semestru al anului 2014. Și, de asemenea, să tragem, să tragem învățăminte din uh, chestiunile pozitive și negative din tratatul uh, de la Lisabona în ceea ce privește chestiunile bugetare. Am considerat că acesta constituie un uh, element însemnat care va fi discutat în cadrul atelierului din 31 martie. În ceea ce privește acum uh, delegațiile Comisiei, reuniunea coordonatorilor a hotărât deci datele acestor delegații deplasărilor. Pentru Ucraina, săptămâna 12, din 16 în 20 martie, Deplasarea în Ucraina va avea deci uh, loc uh, de-a lungul a trei zile. Pentru Estonia, săptămâna 25, 18-19 iunie. Doar în aceste două zile putem organiza deplasarea în Estonia. În ceea ce privește Italia, Lampedusa, săptămâna 30, și anume 20-24 iulie. Deplasarea se va face în decursul a trei zile, cu tot cu drumul până acolo și înapoi. În ceea ce privește platforma Comisiei pentru Cooperarea Internațională, coordonatorii consideră că ar trebui să fie inclusă în această platformă și în programul de lucru o comunicare din partea Comisiei în privința acțiunilor desfășurate de către organismele externe care contribuie la punerea în aplicare a politicii europene. În ceea ce privește noile instrumente de finanțare, am uh, dorit ca Comisia să ne prezinte raportul său. În ceea ce privește actele delegate ale Comisiei, coordonatorii consideră că raportorii sunt 100% competenți pentru a urmări aceste acte delegate. În consecință, nu este necesar să fie desemnat un uh, standing raportor. Iată deci în mare care au fost uh, hotărârile luate în, în cadrul uh, reuniunii coordonatorilor din această dimineață. Precum vă spuneam, în săptămâna parlamentară 3-4 februarie va fi organizată o masă rotundă sub egida Comisiei Buget, la care vă invit să participați în număr cât mai mare. Comisia Control Bugetar, și vorbesc aici sub controlul doamnei Grasle, va organiza o audiere în contextul descărcării bugetare 2013. Cred că această reuniune va avea loc într-o joi dimineață, Doamna Gheorghe va, va participa de asemenea la această reuniune. De asemenea, membrii uh, Curții de Conturi vor fi prezenți. Audierea, precum v-a spus, va avea loc uh, joi dimineață la orele 9 în sala HP 53 Și cu asta cred că am încheiat cu comunicările pe care le aveam de făcut. Țin să mă asigur că redactarea uh, proceselor verbale de la ultima ședință nu pun probleme și că pot fi aprobate. Este vorba despre reuniunile din 11 decembrie și 15 decembrie, sunt aprobate. Acum, în ceea ce privește bugetul 2016, încă nu e prea târziu să vorbim de acesta. Este vorba despre, în primul rând despre secțiunea 3 și îl voi lăsa pe raportor, uh, domnul Jose Fernandez, să ne spună care este punctul dumnealui de vedere în privința ce se va putea face și cum va putea fi încadrat exercițiul bugetar 2016. Mulțumesc, domnule președinte. O exercițiu de 2016 deverá contar com o empenho, com o envolvimento, e é essa a minha pretensão, de. Ah, bună dimineața! Trebuie să știm că în acest um, exercițiu ne dorim să se implice toate grupurile politice. Dar nu doar grupurile politice, e important ca și cetățenii să înțeleagă care este importanța bugetului european. Un buget care este de aproximativ 1% din PIB, însă care are o valoare adăugată uh, foarte ridicată. În același timp, ar trebui să încercăm să-i implicăm pe cetățenii în această dezbatere. E important ca oamenii să-și dea seama cât de important este bugetul european. Oamenii de rând trebuie să înțeleagă acest lucru. În acest buget pe 2016, apărăm în continuare rigoarea și credibilitatea și asta înseamnă că angajamentele pe care și le ia Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să uh, se întrevadă, să se vadă foarte clar în acest buget. Angajamentele noastre trebuie respectate. Mă gândesc mai ales aici la cadrul financiar multianual și la obiectivele pe care le propunem pentru strategia 2020. Aceste obiective trebuie să fie foarte bine controlate. Asta înseamnă să dai dovadă de rigoare și de credibilitate. În același timp, să nu uităm că așa putem concretiza obiectivele strategiei 2020 strategie adoptată de către Consiliu, de către Parlament și de către Comisia Europeană. Referitor la priorități, mesajul trebuie să fie simplu, mesajul către cetățenii noștri trebuie să fie unul simplu. Pluralismul pe care îl apărăm aici trebuie să ne ducă și la um, um uh, o importanță sporită pentru uh, întreprinzători. Mă gândesc aici de asemenea la importanța pregătirii profesionale, la consolidarea acestea, mă gândesc de asemenea la sprijinul pe care trebuie să-l acordăm uh, IMM-urilor. vă spuneam că spiritul de întreprindere aici vorbim și de cercetare, de inovare. Prin urmare, încep pornind uh, de la această prioritate, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de calificări mai bune și, bineînțeles, uh, mai bune condiții pentru funcționarea IMM-urilor. Doar așa putem avea mai mulți întreprinzători și doar așa putem avea mai multe locuri de muncă. De asemenea, trebuie să reușim să evaluăm proiectele pilot pe care le avem în această perioadă. Proiecte pilot pentru uh, obiectivul nostru de ocupare. Din păcate avem puține inițiative care promovează mobilitatea persoanelor care au peste 30 de ani. E un paradox al Uniunii Europene. Există milioane de posturi de muncă vacante care nu sunt ocupate din cauza lipsei de mobilitate. Aceasta ar fi propunerea noastră importantă, mesajul pe care vrem să-l transmitem cetățenilor. Însă mai avem și două alte mesaje, solidaritate internă și externă. Solidaritatea internă. Asta înseamnă coeziune socială, coeziune teritorială și, bineînțeles, combaterea sărăciei. Când mă refer la solidaritatea externă, mă gândesc, bineînțeles, la politica de vecinătate, la sprijinul refugiaților. Uniunea Europeană este un uh, jucător mondial, însă, din păcate, mulți cetățeni nu își dau seama de acest lucru. În concluzie, să nu uităm că va trebui să ne asigurăm că nu uh, lăsăm uh, deoparte și securitatea. Deci e important să avem o Uniune Europeană cu o, o economie foarte puternică, însă în același timp Să nu uităm că avem și uh, cheltuieli sociale foarte ridicate. Pacea, toleranța, um, modul nostru de viață trebuie menținute. Acestea sunt niște elemente esențiale pentru um, siguranța cetățenilor noștri, deci să nu uităm toate aceste elemente. Calendarul. Acum, Proiectul de raport va fi prezentat pe 5 februarie în Comisia Buget, amendamentele pe 11 februarie, votul în comisie va fi pe 26 februarie. În plen, raportul va ajunge în uh, prima plenară din, uh, în prima sesiune, mă scuzați, din martie. Bineînțeles, acestea sunt sugestiile mele și după cum vă spuneam la început, Mă bucur să văd uh, cât de mult s-au uh, implicat uh, colegii din diferitele grupuri politice și, bineînțeles, e normal ca toți colegii să-și poată exprima îngrijorările. Însă, din păcate, în acest document nu vom putea include toate elementele. Noi trebuie să transmitem un mesaj clar. Iar mesajele pe care le-am exprimat sunt, sunt acestea, deci cu privire la bugetul pe 2016. Vă mulțumim, domnule raportor general, pentru această prezentare. Vă mulțumim pentru toate aceste um, aspecte pe care ne le-ați prezentat în legătură cu bugetul pe 2016. Acum vom începe discuțiile în legătură cu raportul dumneavoastră. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de planul Juncker pentru acest buget, plan care va fi uh, o sursă de, uh, de noi fonduri. Cine dorește să intervină? Domnul Gaier. Herr Präsident, ich bin ja der Schattenberichterstatter für die Sozialdemokraten. Insofern müssen Sie bei dem Tagesordnungspunkt immer mal. Mulțumesc. trebuie să vă uitați către stânga să mă vedeți, sunt de la socialiști. Trebuie să vă spun că suntem de acord cu principalele elemente din prezentarea făcută de către uh, domnul Fernandez. E drept că uneori declarațiile domnului Fernandez ar trebui nuanțate, însă pe ansamblu sunt de acord cu dumnealui. Trebuie să încurajăm mobilitatea. Are dreptate domnul Fernandes, însă cum vom face asta? Asta e problema. În calitate de socialist și de social-democrat german, aș spune că mobilitatea îți permite să profiți de pe urma avantajelor pe care le oferă piața internă. Cetățenii trebuie să înțeleagă că își pot exercita competențele în mod liber într-un alt stat membru decât cel din care provin. Uneori, această mobilitate poate să fie portița de ieșire atunci când te afli într-o situație de precaritate socială. Cetățenii trebuie să înțeleagă că mobilitatea înseamnă libertate, de fapt. Și e o cale de a reduce șomajul. Chiar, să zicem, termen modești. Eu nu cred că, bineînțeles, vom soluționa uh, întreaga problema șomajului. Există și alte probleme care uh, Um, duc la aceste inegalități între statele membre. Deci în unele țări e nevoie de mână de lucru, în alte țări, bineînțeles, e un șomaj foarte ridicat. E clar că mobilitatea nu va pune capăt tuturor acestor probleme. De multe ori uh, există mobilitatea e practic uh, ceva ce le este impus oamenilor, deci că nu mai au nici, nicio altă opțiune, atunci ei se mută într-un alt stat membru. Însă aș vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate ar fi bine ca oamenii să vadă uh, în această mobilitate libertatea de, de, a, de a schimba viața, de a căuta un loc de muncă în altă parte. Acum, crearea de locuri de muncă pentru tineri, crearea unui mediu în care se pot crea noi întreprinderi, uh, IMM-uri. Eu fac parte din uh, această comisie de vreo șase ani și an de an tot asta spunem, că trebuie să creăm locuri de muncă pentru tineri. De la bun început va trebui să fim mult mai hotărâți uh, în, atitudinea, în ceea ce privește atitudinea noastră față de Consiliu. Deoarece atunci când se vorbește la Consiliu de pe, despre sporirea linilor bugetare pentru cercetare, de exemplu, sau pentru ocupare, eh, lucrurile se blochează. Ar trebui să insistăm mult mai mult față de Consiliu pentru abordarea acestor probleme. Asta în timpul procedurii bugetare. Va trebui să-i arătăm Consiliului cât de contradictorii sunt pozițiile sale. Vielen Dank. Kölmer. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce spunea domnul Fernandez e corect. Eu cred că noi, membrii acestei comisii, trebuie să înțelegem clar un lucru și anume care sunt principalele probleme în cadrul comisiei noastre. Tocmai am auzit o prezentare politică a unor obiective și cred că suntem cu toții de acord cu aceste obiective. Cu toții suntem de acord atunci când se spune că e nevoie de măsuri pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, că e, mai bună de, că e nevoie de o mai bună pregătire a acestora. Bineînțeles, toți suntem de acord cu așa ceva. Însă, atunci când vorbim despre chestiuni bugetare, e în joc finanțarea acestor obiective. E nevoie de resurse, deci nu putem să avem toate aceste idealuri fără să ne bazăm pe nimic concret. Domnule președinte, uneori ar trebui să vorbim despre detaliile tehnice mai degrabă și nu despre marile obiective. Și pentru asta e nevoie de un buget echilibrat. Poate că îmi spuneți că da, bugetul e totuși echilibrat, însă e echilibrat doar pe hârtie, după părerea mea. Dacă ne uităm la modificările care apar uneori pe margine, vedem că lucrurile nu sunt așa. Avem foarte multe raluri, și trebuie să ne, întâmplă, să ne punem întrebări în legătură cu uh, magnitudinea uh, bugetului european. Cu toții știm că e un buget uh, insuficient și asta s-a văzut foarte clar, mai ales în cadrul procedurii bugetare. Parlamentul European nu hotărăște în legătură cu modul în care este folosit bugetul. Statele membre și Comisia fac asta. De aia e foarte important ca Înainte de adoptarea bugetului pe 2016, în cadrul procedurii bugetare, să ne coordonăm poziția cu statele membre pentru a avea um, pentru a avea o importanță mult mai mare noi instituțiile europene. De multe ori ni se reproșează că noi criticăm Uniunea Europeană. Da, criticăm Uniunea Europeană, însă în același timp suntem gata să uh, Colaborăm cu condiția de a avea un acord la timp. E important să colaborăm cu statele membre pentru a avea o poziție comună uh, la care ajungem împreună. Pentru mine asta e cheia succesului. Mulțumesc, domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Uh, rovnako podporujem názory pána spravodajcu a ďalších kolegov, ktorí... ktorí uh, nás... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce ne-a spus domnul raportor, domnul Fernandes. Sunt de acord și cu ce spuneau colegii noștri. Principala noastră prioritate este ca toate obiectivele uh, strategice să fie uh, suficient de bine finanțate. Și de aceea trebuie să orientăm această procedură către uh, fațeta realistă a finanțării. Am văzut care sunt problemele noastre de finanțare. Bugetele naționale, după cum știm cu toții, nu au prevăzut suficiente dotări financiare pentru Uniunea Europeană. De aceea, domnule președinte, cred că bugetele naționale și bugetul european ar trebui să fie mult mai uh, mult sincronizate. Ar trebui să existe un parteneriat în cadrul strategiei UE 2020. Astfel am putea utiliza în mod mult mai inteligent resursele și am putea crea acel efect uh, de pârghi atât de dorit, acel uh, efect multiplicator pentru a reduce deficitele naționale. Mulțumesc, domnul Delano. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, bineînțeles, sunt de acord cu orientările raportorului, domnul Fernandez. E clar că vom avea foarte multe discuții pe marginea acestui subiect, însă principala întrebare este cea a mijloacelor financiare de care dispunem pentru a atinge aceste obiective. Eu nu prea văd cum vom fi la înălțimea așteptărilor cu mijloacele pe care le avem. Să înțelegem bine că Europa e acum într-o profundă transformare și a, pentru această transformare e nevoie de bani. Asta e, de fapt, principala problemă astăzi. Resursele. Deci cu ce bani vom putea um, atinge toate aceste obiective cu care suntem de acord în, pe ansamblu. Ne putem gândi la noi resurse, ne putem gândi, de exemplu, la mai multă flexibilitate. Acestea sunt întrebările pe care ni le putem pune acum. Și e clar că în timpul discuțiilor despre asta se va vorbi, despre mijloace, despre participarea statelor membre, despre noile resurse, despre flexibilitate. E o dezbatere pe care trebuie să o deschidem, e o dezbatere pe fond uh, și una cu privire la orientările generale. Deci, legătură cu orientările generale, bineînțeles că suntem cu toții de acord, însă în ceea ce vește mijloacele va trebui să ne uh, războim. Grimaldi, yeah, I share the, the view of the other speakers. Mulțumesc, sunt de acord cu părerile celorlalți uh, colegi. Într-adevăr, uh, să nu uităm și problema Irlandei, care a suferit de pe urma bugetelor de austeritate și acum plătim, practic, uh, pentru planul nostru de salvare. Fiecare cetățean și copil plătește pentru asta. Eu sper să nu mai existe reduceri bugetare, mai ales în ceea ce privește pescuitul, de exemplu, care deja a avut mult de suferit în Irlanda, mă gândesc la comunitățile noastre costiere. Deci eu aș, aș sunt foarte curioasă de asemenea să vedem dacă vom avea o discuție detaliată în legătură cu impactul planului de investiții Juncker în legătură cu bugetul pe 2016, deoarece cele două sunt foarte strâns legate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus raportorul Fernandez și cu părerile exprimate de ceilalți colegi. Însă, în primul rând, e important să avem un consens și să nu și să evităm uh, să ne regăsim în aceeași situație pe care am avut anul trecut, când a trebuit să acceptăm buget, să adoptăm bugetul. Deci negocierile poate trebuie începute mai din timp cu statele membre, cu reprezentanții statelor membre. Uh, din Consiliul European și să nu uităm planul de investiție al lui Juncker. Deci de la bun început, când ne gândim la bugetul pe 2016, trebuie să ținem cont de planul de investiție al lui Juncker. Mulțumesc. Merci, Monsieur Taron. Merci, Monsieur le Président. I absolutely agree that uh, Mr. Fernandez. Domnul Taran, sunt uh, de acord cu ce a spus colegul nostru Fernandez în legătură cu bugetul pe 2016 și cu ce va trebui să facem în legătură cu acest buget. Aș vrea să adaug faptul că în 2015 la Paris avea loc un summit uh, privind schimbarea climatică, când probabil se vor lua niște decizii. Și sper că asta va avea un impact pozitiv asupra bugetului pe anul următor. De asemenea, atunci când uh, ne gândim la bugetul pe 2016, ar trebui să nu uităm uh, și situația Uniunii Energetice. Să ținem cont și de faptul că prețul uh, la petrol e foarte scăzut acum, ceea ce îi face acum pe ruși practic să-și redirecționeze Uh, politica gazului, de exemplu. Deci, pentru noi uh, e important să ținem cont de toate aceste elemente când uh, vom stabili bugetul pe 2016. Vă mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii. Deci, domnule Fernandez, domnule raportor general, dumneavoastră chipui că ne veți informa în legătură cu demersurile pe care le veți întreprinde drept că discuțiile privind bugetul după alegerile din mai au fost dificile. Foarte repede s-a ajuns la faza finală și în dezbaterile noastre nu părea s-a regăsit nimic din angajamentele pe care le-am luat în timpul campaniei electorale. Mijloacele <laughs> sunt derizorii. La Frontex cât avem? 80 de milioane și lăsăm Italia să se descurce de una singură, la fel cum lăsăm și Grecia. Poate că în cadrul dezbaterilor ulterioare ar trebui să ne punem întrebări și în legătură cu aceste lucruri. Ocuparea ținilor. Nu e suficient aici să spunem că avem nevoie de credite. Uneori șefii de stat și de guverne aveau aici o viziune cumva duplicitară. Deci, pe de-o parte spuneau, da, anunțau uh, cu mare tantam măsurile respective, însă nu veneau niciodată cu finanțarea. Deci trebuie să se procedeze mult mai concret, poate să încurajăm și mobilitatea tinerilor aflați în programe de ucenicie, cei care își combină studiile cu uh, un loc de muncă. Poate că aici s-ar putea face niște propuneri, domnule Fernandes. Ce privește plățile, uh, insist asupra săptămânii interparlamentare. Atunci vom avea reprezentanța diferitelor țări din diferitele parlamente și atunci va trebui să transmitem un mesaj. Să spunem că se acumulează prea multe facturi neplătite pe birourile, birourile comisiei. Nu știu, domnule raportor general, doriți să mai interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile făcute. Mă bucur să văd că există un consens uh, clar între noi. E clar că trebuie consolidată piața internă, de asemenea, știm că trebuie să combatem schimbările climatice, în același timp trebuie să ne reducem uh, dependența energetică și trebuie să uh, consolidăm uh, Uniunea Energetică. Însă pentru asta e nevoie de angajamente în ceea ce privește ocuparea Aici știm că e nevoie de sinergii, de complementaritate între bugetele naționale și bugetul european. Deci, cu toții suntem de acord cu asta. Acum câteva cuvinte în legătură cu planul Juncker. Acest plan, deci încă nu știm toate elementele acestui plan, însă acest plan niciodată nu se va putea uh, Uh, substitui bugetului european. Planul. Noi nu, să nu ne gândim că o anumită rubrică bugetară va fi sporită ce avem planul uh, lui Juncker. Acest plan este complementar, e un plan care ne va ajuta să atingem obiectivele noastre, însă niciodată planul de investiții nu va putea înlocui bugetul european. E clar că mijloacele de care avem nevoie pentru a ajunge, pentru a atinge aceste obiective sunt importante. De-aia vorbeam eu la început de rigoare și despre credibilitate. Noi trebuie să ne respectăm angajamentele făcute. Obiectivele pe care ni le-am asumat trebuie atinse. De aia trebuie disponibilizate toate mijloacele necesare. Și dacă la un moment dat vor apărea contradicții, acestea, trebuie să, acestea clar vor apărea în sânul altor instituții și nu aici, la Parlamentul European. Nivelul nostru de ambiție, bineînțeles, nu trebuie să fie redus. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru a atinge obiectivele stabilite. Vă mulțumesc pentru contribuții, dragi colegi și vă asigur că uh, voi uh, încerca să includ toate ideile dumneavoastră. Voi încerca să elaborez un document simplu care să fie un document de referință cu uh, un mesaj clar pe care să-l înțeleagă ușor cetățenii europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor general. Deci ne întâlnim pe cinci februarie pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de raport. Acum vom vorbi rapid despre celelalte secțiuni. Domnul Gerard deprez raportor, nu e prezent astăzi aici. El îl reprezintă astăzi aici la coordonator. Domnul Deprey ne-a spus că nu intenționa să uh, înainteze un raport precum cel pe care tocmai l-a prezentat domnului Fernandez. Dumnealui va, avea doar, va prezenta doar un document de lucru cu estimarea unor mm, prime valori. Va trebui să se întâlnească cu secretarul general al Parlamentului, e bugetul cel mai important și ne va informa în legătură cu toate aceste lucruri. Se poate că domnul Ali are informații în plus în legătură cu acest subiect? Aveți cuvântul? Nu, domnule președinte. Așa cum spunea și dumneavoastră, proiectul de document de lucru ne va fi prezentat pe 5 februarie la următoarea noastră ședință, iar versiunea definitivă va fi gata înainte de 26 februarie. În numele domnului Depre, rog toate grupurile să ne spună ce raportor din umbră doresc să numească pentru celelalte secțiuni. Mulțumesc. Asta e tot ce aveam de spus. Vă mulțumesc. Cine dorește să intervină? Domnul Manca. Uh, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bude dôležité, aby sme sa pozreli uh, na racionálne fungovanie inštitúcií. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că um, trebuie să acționăm în modul cel mai rațional cu putință. Trebuie să știm dacă există o cooperare interinstituțională corectă, de exemplu în ceea ce privește traducerea documentelor. Aici Știm clar că uneori apar probleme legate de traducerea la termen a tuturor documentelor. Știm că trebuie făcute traducerile în toate limbile, însă din păcate limbile ajung, ă, traducerile ajung prea târziu. Costurile sunt mari uneori, de-aia e nevoie de un sistem pe, prin care, traducătorile care traducerile care nu mai sunt uh, uh, necesare să nu fie făcute decât la cerere. Asta pentru a reduce costurile. E important să avem mai ales traducerile urgente și nu anumite lucruri care oricum au trecut deja. Pas Că cei care trebuiau să audă asta au auzit. Domnul de la noi. da, această dorință trebuie auzită și ascultată. Repet, dacă nu avem documentele în limbile noastre, nu putem fi obligați să votăm. Eu vă avertizez în legătură cu această problemă care e esențială. Încercăm cu toții să ne îmbunătățim limba engleză, însă hă, hă, mai e mult până să putem stăpâni bine această limbă. De aceea traducerile sunt atât de importante. Da, repet și eu. Sper să se audă această dorința noastră. Domnul Liturgais. Mulțumesc, domnule președinte. Un scurt comentariu la, referitor la ce spunea colegul nostru. Da, și eu sunt de acord cu această afirmație pe care ați făcut-o. Să vă pun și o întrebare. Cine hotărăște uh, ce document e important? Poate că pentru dumneavoastră e foarte important documentul respectiv, pentru mine nu și invers. Deci, iată, <laughs> lucrurile sunt uh, mult mai complicate. Cine va fi arbitrul aici? Nu știu dacă îmi puteți răspunde la această întrebare. Domnule Manca, doriți să reacționați la întrebarea domnului Turgais? Tot ce vă pot spune e că cel mai mult contează e să înțelegem, de exemplu, amendamentele. Noi avem 700 de amendamente. Traducerile nu ajung la timp pentru vot și se fac după ce votul a avut loc. Deci, de exemplu, mi se pare o traducere inutilă, poate că ar trebui examinate lucrurile cu mare atenție și să, să... E clar că nu e ușor să stabilești ce documente sunt importante și ce nu aveți dreptate. Deci de aceea vă rog, dragi colegi, să fiți foarte atenți, să scrieți și să gândiți și să spuneți doar lucruri foarte importante, care vor rămâne, care trebuie să rămână undeva pe hârtie. Îi vom transmite toate acestea domnului Depre. Acum putem trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba... În ceea ce privește bugetul rectificativ al doamnei uh, Gordea Zaval, um, vom discuta despre asta după amiază în prezența doamnei Georgeva și a domnului Katainer, care vor veni pentru prezentarea planului Juncker. Deci acum, Doamna Grasle va interveni raportor la un dosar foarte important privind modificarea regulilor financiare care se aplică bugetului general al Uniunii. Aveți cuvântul, doamnă președinte. Vielen Dank. Haushaltsordnung. Wir sind Mulțumesc. În ceea ce privește regulamentul financiar, suntem acum în curs de discutarea amendamentelor. Încă nu s-a făcut traducerea, am primit 76 de amendamente mm, cu ale mele cu tot. Majoritatea au fost de altfel depuse de mine pentru că este vorba de rectificări, de reformulări ale textelor anterioare. în ceea ce privește conținutul acestor amendamente acum. În primul rând, baza juridică, temeiul juridic, 125, articolul 125. care vizează întreg documentul. Și mai avem și un uh, considerent care ține cont de mai multe scenarii. E mai greu de explicat. E vorba de organizațiile internaționale, de exemplu. Și considerăm că în anumite uh, situații un ONG poate să fie considerat la fel ca o organizație internațională, dar am îndoieli cu privire la corectitudinea unei astfel de abordări, dacă e bine sau nu. Apoi, în ceea ce privește um, trusturile, s-au înregistrat um, cazuri de fraude grave. Partenerii noștri erau la curent și nu ne-au anunțat. Trebuia așadar să acoperim și acest, acest de scenariu. Apoi mai sunt și alte amendamente în ceea ce privește rapoartele de activitate, rapoartele anuale. Adică care directorul general trebuie să facă un raport în ceea ce privește activitatea unității mm, sale. Am extins această obligație care era a comisiei, acum se va aplica și altor instituții. În acest sens am revizuit amendamentul 4 și am spus că accesul Parlamentului la aceste rapoarte în contextul descărcării de gestiune trebuie să se asigure în condiții de confidențialitate. De asemenea, am avut o abordare orizontală pentru comenzi se pare că există o problemă de ascultare a, a raportoarei. Apoi, ă, am hotărât că directiva privind ă, licitațiile publice ar trebui să se aplice și instituțiilor europene, pentru că ă, se pare că îi facem pe alții să respecte regulile în ceea ce privește achizițiile publice, dar nu facem noi asta. este important pentru că adesea auzim că instituțiile europene nu se simt obligate în acest sens, dar uh, într-o serie de amendamente am uh, adus această obligație și dacă îmi permiteți, multe uh, dintre normele um, care s-ar aplica instituțiilor europene în ceea ce privește achizițiile publice sunt uh, lăsate la un uh, nivel destul de vag. Uh, se poate, de exemplu, depăși valoarea de um, Uh, contractare cu 50% fără să se facă un nou contract, lucru destul de problematic. Um, practic, uh, piața de temerie a pieței uh, unice este legată de transparență și de acces deschis și dacă aceste lucruri nu sunt respectate, dacă uh, există ambiguități în ceea ce privește normele privind achizițiile publice, atunci pentru mine asta este o problemă și am încercat să clarific aceste norme pentru a um, ne asigura că și instituțiile europene trebuie să se conformeze cu acestea. De asemenea, um, am Aș vrea ca, uh, să existe o fel de listă cu neagră de companii care comit uh, fraudă, dar um, acest tip de baze de date mă cam um, îngrijorează, nu știu cum poate să fie eficient o astfel de bază de date, cum ar putea să, să respecte și um, uh, regulile privind protecția datelor. În plus, lucrurile trebuie să fie operaționale. Mai există și un panel, un consiliu care hotărăște ce intră în baza de date respectivă. Am primit niște sugestii din partea Transparency International și am încercat să ținem cont de ele că trebuie să existe un consiliu de nivel înalt care uh, să se asigure că panelul respectiv este independent și că criteriile pentru membrii acestuia um, sunt respectate, acesta trebuie să aibă de asemenea o marjă de manevră în uh, deciziile sale, să aibă independență. În plus, trebuie de asemenea să știm uh, cum statele membre fondurile mm, primite din uh, instrumentele financiare și avem nevoie de instrumente de raportare eficiente în acest sens. De asemenea, mai sunt niște amendamente referitoare la raportul anual al Curții de Conturi. Întrebarea este ce se întâmplă în ceea ce privește schimbul de opinie între cel care auditează, cel care este auditat și există o serie de dispoziții în ceea ce privește accesul la documente. Uh, ieri am um, avut o ultimă abordare a acestor uh, formulări, am încercat să mă concentrez pe calendarul pentru rapoartele speciale care, um, calendarul care poate fi permis, uh, poate, care poate fi acordat curții de conturi, uh, trebuie să discutăm și cu Comisia în acest sens și s-a ajuns la uh, termenul de 14 luni pentru redactarea rapoartelor speciale și Comisia trebuie să aibă câteva săptămâni de răspuns, 5 săptămâni. Însă există o serie de mm, subiecte care nu pot fi tratate în 14 luni e nevoie de timp pentru toate aceste lucruri și apoi în ceea ce privește procedura de descărcare, e bine, în 2012 o serie dintre amendamente n-au trecut, le-am uh, inclus uh, în această procedură de descărcare. Deci, uh, sigur, va fi, va fi amuzant sau distractiv să discutăm cu Comisia uh, Acum, în ceea ce privește amendamentele depuse de colegi, nu pot să spun că au apărut probleme principale, probleme grave. Am să, am să abordez colegii personal dacă am nevoie de lămuriri în ceea ce privește amendamentele lor. Cred că um, suntem de acord cu liniile principale. Este uh, important pentru că um, documentele de lucru ale comisiei se bazează pe acestea, așa că uh, le mulțumesc celor care au fost disciplinați. Trebuie să fie până la urmă un text practic care să poată fi folosit uh, în fiecare zi, așadar normele trebuie să rămână clare, să nu existe in dificultăți în interpretarea textelor. Știu că noi am avut uh, astfel de experiențe. Cred că ne îndreptăm, domnule președinte, într-o direcție bună și um, cred că trebuie să spun că va trebui să vin și cu amendamente orale, deși s-au depus aceste amendamente în scris, pentru că în discuțiile noastre cu Comisia și cu administrația am, aceste discuții ne-au arătat că vrem să avem un uh, text care să poată fi ușor de uh, Uh, aplicat. Știu că Jens Geier a venit cu un amendament foarte bun. Jens, sper să particip la uh, trialog pentru că cred că ești singurul care poate uh, să facă să treacă acest amendament. Uh, e vorba de agenția de la Alicante care nu primește de la noi, care nu uh, participă deloc, adică nu este parte din regulament, însă Jens Geier vrea să fie parte din regulament. E vorba aici de pachetul de 12. Cred așadar că o să fie ceva greu de mestecat pentru cei care negociază. Mulțumesc! Mulțumim! Ne vom pronunța cu privire la raportul dumneavoastră și amendamentele depuse pe 5 februarie și apoi uh, se va deschide un trialog uh, informal pentru a încerca să se ajungă la o formulare care să răspundă așteptărilor Consiliului, dar și cele ale Parlamentului. Domnul uh, Paradis de la DG Buget, director uh, al Serviciilor Financiare Centrale. Poate uh, dumneavoastră să vină cu observații? Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Foarte pe scurt, cred că hmm, munca de pregătire împreună cu doamna raportor Gresle este reflectată în amendamentele pe care le-am primit aseară și cred că multe dintre acestea sunt perfect acceptabile pentru comisie și cred că observațiile doamnei uh, raportor cu privire la caracterul practic și um, aplicarea ușoară a textului este um, foarte important și exact în această direcție se îndreaptă și amendamentele. Aș menționa pe scurt uh, o serie de amendamente în ceea ce privește Alicante. Avem totuși o problemă în ceea ce privește descărcarea um, separată pentru agențiile autofinanțate, dar evident suntem um, perfect de acord cu descărcarea separată pentru parteneriatele public-private. Cred că este o veste bună faptul că doamna raportor a avut uh, contacte cu directorul nostru general jung și faptul că acestea au dus uh, la uh, o publicare a rapoartelor speciale conform unei proceduri care pentru noi este ușor de aplicat, ne lasă 5 săptămâni ca să reacționăm. Este un lucru care cred că este destul de ușor de convenit, cred că ne putem pune de acord. Și acum, în ceea ce privește transmiterea raportului auditorului intern al Comisiei, aici uh, am avut o serie de uh, contacte și cred că raportul auditorului, care în mod normal este adresat doar colegiului și comisiei, cred că ar trebui să poată fi transmis, așa cum se și întâmplă în acest moment, în cadrul uh, procedurii de descărcare și Parlamentului. În rest, există o serie de amendamente pe care le vom mai examina până la 5 februarie împreună cu domnul raportor și de asemenea le vom discuta în uh, în uh, cadrul diferitelor trialoguri și sperăm să putem ajunge la un acord cu Consiliul până la sfârșitul lunii aprilie. Mulțumesc, domnule uh, președinte, uh, mulțumim, domnule Negrescu. Și eu am convingerea că este un raport, un raport bun. Dorința tuturor părților a fost aceea de a reglementa mai clar și în același timp să creștem transparența și accesul la informație, dar și la contractele europene. E un lucru pe care l-am împărtășit toți cei care ne-au exprimat puncte de vedere cu privire la acest subiect Uh, singura mea îngrijorare referitor la amendamentele depuse și la forma raportului se referă la posibilitatea ca uneori suprareglementarea să genereze un oarecare subiectivism și mă refer aici mai exact la amendamentul 60, unde, exclu unde excludem furnizorii care vin cu prețul cel mai mic pe baza altor criterii pe care nu le precizăm foarte, foarte clar. Acest lucru din experiența mea din mediul de afaceri pot să vă spun că riscă să genereze efecte adverse dorinței noastre de a crește transparența. De asemenea, uh, introducerea unor criterii pe bază de norme sociale sau de mediu, pe care noi le împărtășim, evident, fără să precizăm care sunt aceștia, uh, riscă să genereze interpretări în alte legislații referitor la liberul acces la contractele europene sau la licitații în unele state europene. Deci trebuie să avem grijă modul în care exprimăm acest lucru ca să nu poată fi interpretat sau genera interpretări în alte măsuri sau licitații făcute de contractori sau autorități europene sau autorități din statele membre. În final, lucru pe care l-am exprimat atât eu cât și domnul Gheer se referă la rolul Parlamentului Uh, noi democrații socialiștii am susținut acest lucru și doamna raportor că rolul parlamentului trebuie să crească trebuie să existe o mai mare transparență în ceea ce constă accesul la informații la rapoartele de activitate sau rapoartele de audit și în acest sens aici împărtășim punctele de vedere ale raportorului. Merci. Il a pas Mulțumim. Nu mai sunt alte solicitări de luarea cuvântului. Doamna Gresle. Da, mulțumesc. În ceea ce privește amendamentul 60, am avut un schimb de opinii lung și amplu în acest sens, pentru că, desigur, vrem să includem și entitățile mai mici și ceea ce am făcut noi nu exclude entitățile mai mici. A fost vorba de o sugestie a Curții de Conturi pe care am luat-o în considerare. Am avut și noi aceeași problemă ca și dumneavoastră, și anume Uh, modificările legate de uh, directiva privind achizițiile publice. Mărturisesc că nu m-am uitat exact la toate nuanțele acestui subiect, însă deocamdată lucrurile par să fie în regulă, pentru că procedurile de transparență de care avem nevoie sunt uh, compatibile cu normele din directiva privind um, achizițiile publice. Deci, practic, în acest moment încerc să văd ce s-a făcut în alte Uh, dosare ale acestui uh, uh, Parlament. Noi avem răspunderea verificării tuturor acestor aspecte. Este vorba de un lucru esențial pentru Europa, și anume accesul liber la ceea ce înseamnă um, achizițiile publice. Știu că um, mediul de afaceri s-ar putea să întrevadă probleme în deschiderea completă a achizițiilor publice. Înțeleg ce spuneți, dar nu cred că ajută dacă înlăturăm acest uh, punct, pentru că până la urmă se pune problema temeiului juridic și ar apărea consecințe pentru toată lumea, pentru următoarele audituri uh, ale curții de conturi s-ar permite foarte multe lucruri în viitor, lucruri care în acest moment nu sunt permise și mă întreb unde am ajunge. Eu um, aș fi, uh, aș fi cu o critică această schimbare. Cred că um, crearea transparenței este o valoare adăugată foarte importantă pe care a realizat-o Uniunea Europeană și n-aș vrea să existe um, regres aici. În viitor mă voi asigura că uh, dacă se fac modificări la uh, directiva privind um, uh, achizițiile publice um, trebuie să aibă niște efecte bine controlate, pentru că nu sunt sigur exact ce ar putea să apară ulterior. Eu mă mă voi asigura să asigur claritatea acestor uh, amendamente. Domnul președinte, da, cred că rămânem uh, cu discuțiile aici. Poate puteți dumneavoastră printr-o um, printr-un amendament oral să răspundeți uh, întrebărilor și lămuririlor cerute domnul Negrescu. Mulțumim. Revenim acum la proiectul de raport în ceea ce privește semestrul european. De fapt, este vorba de un aviz. Uh, Comisia Econ este cea care are raportul uh, de fond. Există două rapoarte, una, unul în primăvară și unul în toamnă. Și, dragii mei colegi, ați hotărât să-mi înmânați răspunderea acestui aviz. Este o decizie pe care au luat-o coordonatorii. Așadar, foarte pe scurt, în um, acest uh, raport încerc să lămuresc cât este de important să avem niște conturi publice care să răspundă unor exigențe de bază de sinceritate și care să reflecte fidel situația din fiecare stat membru. Cred că ar fi de altfel bine să mergem către consolidarea armonizării scenariilor macroeconomice pe care se bazează bugetele naționale pentru că există încă diferențe, variații de la un stat la altul și cred că Uniunea Europeană poate să contribuie să se afilieze mai bine, să se alinieze mai bine aceste uh, baze economice, astfel încât statele membre să plece de la aceleași scenarii și în plus uh, trebuie să fie o armonizare mai mare în prezentarea conturilor publice, de exemplu traducerea contribuțiilor statelor membre la bugetul european. Fiecare stat membru știe că există în acest moment abordări diferite, prezentări diferite și în acest sens trebuie să ne asigurăm că se face o distinție bună în ceea ce privește deficitele, că ce se referă um, strict la investiții și, eventual, dacă nu cumva în deficit apar și um, uh, cheltuieli de funcționare. În acest uh, aviz uh, invit uh, să se, Comisia să um, um, diminueze orice fel de diminu- deficit, deficit european. A fost vorba de tot felul de instrumente care au fost puse în aplicare în ceea ce privește mecanismul de stabilitate europeană și care acum nu fac obiectul uh, controlului parlamentar. Trebuie să ne asigurăm că se asociază mai bine parlamentele naționale și Parlamentul European în cadrul semestrului european și articolul 13 al tratatului în ceea ce privește stabilitatea, coordonarea și guvernanța ar trebui să ne permită să um, organizăm niște întâlniri între reprezentanții parlamentelor naționale și cei ai Parlamentului European și avem o primă întâlnire pe 3 și 4 februarie în cadrul reuniunii interparlamentare. Vă reamintesc principiul sincerității bugetare care trebuie să se aplice și Uniunii Europene și trebuie să um, existe un raport bun între angajamentele făcute și um, modalitățile de plată, mijloacele de plată care sunt puse la discreție, pentru că am văzut um, ce probleme a adus decalajul dintre acestea, ceea ce a, făcut să se acumuleze facturile neplătite pe birourile comisiei profit de această ocazie pentru a solicita o examinare la jumătatea distanței, la, la jumătatea perioade a cadrului uh, financiar multianual și cred că ar fi uh, bine ca acest cadru multianual să poată corespunde și cu legislaturile Parlamentului mm, pentru că Parlamentul uh, care a început anul uh, trecut uh, nu poate să fie încadrat uh, de un cadru multianual care a fost adoptat în toamna anului 2013, înainte de alegeri și de această nouă legislatură. Cred de asemenea că trebuie să se facă o revizuire la jumătatea perioadei a acest um, cadru multianual și, de asemenea, noi cei de la Comisia de Bugete vrem să uh, fim foarte exigenți în ceea ce privește valoarea adăugată europeană. Este um, observație pe care a făcut-o și Curtea de Conturi. Uh, vrem să privilegiem performanța și nu doar uh, cheltuirea banilor. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că mm, Comisia va dispune de mijloace corespunzătoare pentru a ne prezenta previziuni um, financiare care să corespundă realității și în acest sens um, există semne de întrebare în ceea ce privește facturile neplătite. Ne punem întrebarea dacă nu cumva există practici care uh, Uh, au tendința de a nuanța um, aceste sume. E bine, trebuie să fim mai clar, mai precis aici. Uh, îmi pare rău de faptul că unele state uh, consideră în continuare că um, contribuția lor la bugetul Uniunii Europene este o variabilă a bugetelor lor, a modului în care vor ei să își uh, regleze bugetele și uh, uh, nu cred că statele sunt gestionare bune dacă refuză să acorde mijloacele de plată necesare. Aș dori să propun în acest sens o măsură inovatoare care ar însemna să se um, adauge la deficitul statelor membre cota lor parte din facturile neplătite, din sumele rămase neplătite. Dacă, de exemplu, avem 25 de miliarde facturi neplătite, atunci Comisia ar putea, atunci când face evaluarea deficitului și când um, evaluează conformitatea cu pactul de stabilitate și de creștere, să adauge și o cotă parte din aceste facturi um, neplătite. Îmi dau seama că acest, uh, această propunere este cumva provocatoare, însă pentru noi aceasta reprezintă un mijloc de a insista um, asupra nevoii de a se um, achita aceste facturi neplăcute. De asemenea, menționez și planul de investiții pe care l-a prezentat Comisia Juncker și faptul că trebuie să fim extrem de uh, vigilenți în ceea ce privește uh, bugetul, uh, adică ce va însemna exact, ce vor însemna exact uh, aceste angajamente în ceea ce privește fondul de garantare, să, ex, să există o corespondență între angajamentele asumate și modul în care vor fi acestea reflectate în buget. Uh, Iată, um, pe scurt, uh, proiectul de aviz pe care l-am redactat. De asemenea, am mai venit cu o observație în care am spus că nu văd nicio problemă ca statele care ar um, uh, veni cu un uh, efort suplimentar național la planul Juncker, Uh, dacă um, eventual comisia ar avea după aceea sancțiuni de aplicat pentru că s-a depășit uh, plafonul de deficit, e bine, dacă această depășire ar fi ca urmare a unei contribuții excepționale la planul de investiții, atunci să nu se aplice sancțiunile respective. Iată care este um, avizul pe care vi-l propun. Primul schimb de opinii am putea uh, să îl demarăm pentru că pe 5 februarie va trebui să uh, discutăm uh, prima oară amendamentele, iar comisia va vota, comisia Econ va vota raportul pe 23 februarie. Cine vrea să intervină? Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Podporujem vaše názory, aj tie Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, sprijin punctul dumneavoastră de vedere și în ceea ce privește acele elemente cu un caracter provocator. Da, într-adevăr, cred că aceasta este direcția pe care trebuie să ne mișcăm. În ceea ce privește facturile neplătite, valoarea adăugată și flexibilitatea. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Toate acestea uh, consist, uh, consistă în idei foarte bune care ne fac să ne mișcăm în direcția potrivită. Cred că acolo uh, unde trebuie consolidată integrarea europeană, avem nevoie de linii bugetare foarte clare, linii specifice și tocmai de aceea este atât de importantă adecvarea la nivel european. Și aceasta nu trebuie să cadă victimă bugetului. Pentru că valoarea Uniunii Europene Uh, Europa 2020, tratatul de la Lisabona și așa mai departe, nu trebuie puse sub semnul întrebării. Aici este vorba despre integrare europeană și trebuie să existe finanțările necesare pentru a asigura această integrare. În ceea ce privește povara pe umerii cetățenilor, deci povara fiscală pe umerii cetățenilor și pe umerii bugetelor naționale, nu trebuie luată în seamă aici. E vorba despre mijloacele proprii care ar trebui uh, dedicate integrării europene. Da, nu ar trebui să crească povara bugetară pentru cetățeni și pentru statele membre. Cred că Parlamentul European trebuie să aibă o poziție foarte clară și solidă în această privință. În ceea ce privește resursele proprii, susțin 100% cele propuse. Vă mulțumesc. Domnul Kölmel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru această prezentare și um, cu precădere pentru angajamentul dumneavoastră. Ați spus multe lucruri uh, corecte, dar trebuie să vă și corectez pe aici, pe acolo, dacă îmi permiteți. Este vorba despre coordonarea politicilor economice. Ori examinăm acest lucru prin prisma bugetelor naționale și bugetului european. Ați spus foarte bine, bugetele trebuie să fie echilibrate. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci de ce în același timp există fel și fel de tendințe pentru a dezechilibra sistemul mai, devreme, mai degrabă. În anumite state membre există contrabugete, să spun așa. Actualmente există și o tendință să se spună că nu pasivele statelor membre nu trebuie îngreunate și mai mult Există și multe datorii implicite care nu apar clar, negru pe alb. Gândiți-vă la cheltuielile uh, cu funcționarii. În ultimii ani s-a tot vorbit despre consolidare. Dar, din păcate, atunci când vine vorba despre a munci pe marginea acestei coordonări, lucrurile nu prea merg strălucit. Când se vorbește despre flexibilitate bugetară, acest lucru de cele mai multe ori înseamnă mai multe datorii, înseamnă mai multe cheltuieli, ori cheltuiele a unor bani pe care încă nu-i avem. Deci aș vrea să pun o întrebare generală. Deci, într-adevăr, trebuie mai multă coordonare la nivel european. Da, dar poate ar trebui să ne întrebăm de cât de multă coordonare avem nevoie în politica bugetară și în politica economică. Deci cât poate duce Uniunea Europeană? Care este gradul de suportabilitate? Pentru că în unele state membre există probleme. Da, trebuie să ne întrajutorăm. Pe aceasta se bazează Uniunea Europeană, dar nu trebuie să uităm și diferențele dintre statele membre. Când aceste diferențe devin mult prea mari, Trebuie să vedem care e marja de manevră. Marja de manevră autorizată în baza regulilor europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Toma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să vă spun că veți beneficia de tot sprijinul nostru în ceea ce privește exigențele democratice pe care le-ați evocat. fie că este vorba despre semestrul european, fie că este vorba, sau poate, poate chiar și mai mult, în ceea ce privește coincidența dintre cadrul financiar multianual și mandatul parlamentar. Pentru că lipsa acestui uh, cadru financiar este un delict democratic până la urmă. În ceea ce privește revizuirea cadrului financiar multianual, aș dori să se folosească termenul de nu, nu de revizuire la jumătatea mandatului, ci de revizuire post-electorală, pentru că mm, aceasta corespunde mai mult exigenței democratice. În ceea ce privește resursele proprii, de asemenea, suntem de acord cu dumneavoastră, dar în ceea ce privește calcularea deficitului și în ceea ce privește uh, propunerea pe care ați calificat-o chiar dumneavoastră de drept provocatoare, ei bine, mie nu-mi plac provocările, pentru că mult prea adesea mie îmi plac provocările tocmai pentru că zgâlție de multe ori și te, te trezești din amorțeală. Deci, ideea de a avea o comunicare din partea Comisiei Europene în ceea ce privește interpretarea pactului de stabilitate este o idee foarte bună. Pentru prima oară se recunoaște mai degrabă de marieră implicită decât deschisă, explicită, faptul că acest calcul, acest, această pondere de nu e neapărat pertinentă într-o perioadă de criză. Pentru că avem nevoie de o marjă de manevră. Deci nu mi se pare nici pe departe cea mai bună cale aceasta de a reveni asupra integrării facturilor uh, neplătite și uh, cotei părți din uh, facturile neplătite care revin statelor membre. Pe de altă parte, în ceea ce privește provocarea, vă sprijin, dar această interpretare a pactului de stabilitate mi se pare forțată. Și mi se pare mare păcat ca tocmai acum, când în sfârșit Comisia iese din această dogmă cu care ne-a tot uh, sufocat în ultimii ani, să facem acest lucru. Mulțumesc, doamne Tom, domnul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc și raportorului pentru toate cele prezentate. Versiunea neerlandeză de care dispun mi-a ușurat viața nespus de mult. În ceea ce privește Comisia Econ, permiteți-mi să subliniez lipsa de coordonare între politicile la nivel european. Iar consecința acesteia este că nu se ajunge la o reacție similară la probleme. Deci cum să faci o politică coordonată atunci când politicile diferă atât de mult? În ceea ce privește investițiile, fie că sunt ele publice sau private, în documentul dumneavoastră se regăsesc idei excelente. Țin să vă um, dumneavoastră salutați planul Juncker. Spuneți că trebuie ținută seama de efectele creditelor europene asupra capacității de creștere economică și competitivitate în Europa. Da, foarte bun. Subliniați uh, pe bună dreptate că aceste investiții sunt binevenite pentru viitorul economic al Europei și că efectele acestor investiții trebuie să fie văzute atât pe termen scurt cât și mai ales pe termen lung. În ceea ce privește sugestia dumneavoastră, pentru ca și bugetele naționale să mm, sufere impactul investițiilor europene și facturilor neplătite, ei bine, da, statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea. Deci bugetele naționale ar trebui să adopte aceeași atitudine ca și Comisia Juncker în planurile bugetare. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentarii. Domnul Manca, în ceea ce privește resursele proprii, vă readuc aminte că domnul Monti va veni în comisia noastră în 5 februarie și ne va prezenta starea actuală a acestor chestiuni. Deocamdată nu au fost formulate propuneri în această direcție, dar un lucru este clar. În ziua în care deputații europeni vor, depu- vor, forma, vor vota un impozit, înseamnă că Parlamentul European a trecut printr-o mutație instituțională enormă. Situația noastră deocamdată ne ține la mâna Consiliului, cu alte cuvinte, la mâna ministrilor de finanțe europeni. Ori acest lucru ne îngreunează foarte mult sarcina toată această chestiune a resurselor proprii este o chestiune în sine, dar culturile, cultura fiscală nu e aceeași de la o țară la alta. În The Economist se vorbește astăzi despre binefacerile taxei de car carbon asupra frontierelor. Da, poate ar fi o idee bună pentru resursele proprii. În ceea ce privește cele spuse de domnul Kölmel în privința coordonării, da, aveți dreptate. Este o provocare să pui o monedă, aceeași monedă, o monedă unică, la dispoziția unor economii atât de diferite precum cea germană de cea ger- uh, elenă. Dar, din momentul în care s-a împărtășit suveranitatea uh, monetară, ar fi trebuit uh, pusă pe picioare o adevărată guvernanță economică și monetară. S-a creat un pact de stabilitate și creștere, un regulament de coproprietate, dacă vreți, și imediat au apărut state dintre cele mai importante care au călcat regulile în picioare. Da, sunt întru totul de acord. Trebuie să existe o adevărată guvernanță. Nici eu nu cred că ar trebui scoase investițiile din calcularea deficitului public. Dar spun că trebuie să fim vigilenți și să vedem ce înseamnă acest deficit, pentru că de multe ori o bună parte din acest deficit Um, uh, împrumuturi pe care le face statul pentru a plăti funcționarea sa revine la 3%. Da, dar în contabilitatea publică ar trebui să se țină cont și de amortizarea investițiilor și deocamdată nu se face acest lucru. Deci, în ceea ce privește coordonarea în general, și eu îmi doresc foarte mult un plus de integrare și de coordonare. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea, nu văd decât o soluție, și anume, dacă statele uh, însoțesc planul Juncker printr-o contribuție specifică națională în evaluarea deficitelor publice, Comisia ar trebui să poată ține seama de această însoțire. De ce? Pentru că perioada actuală e departe de a fi una ușoară creșterea economică și șomajul uh, pun probleme mari Europei. Și atunci avem nevoie de măsuri excepționale în astfel de vremuri excepționale. Mie nu-mi place acest procent de 3%, care mi se pare foarte arbitrar. La vremea respectivă, dobânda era de 5% și data limită a fost fixată, fixată la 60% din PIB, mm, pe care de consecință aritmetică se ajunge la 3%. Dar 3% înseamnă situația extremă, pentru că logica bugetară e de a avea echilibru bugetar și eventual de a avea excedente bugetare. Dar acești 3% au apărut ca mm, calea bugetară cea mai bună. Dacă în fiecare an adun 3% cu o inflație care aproape nu mai există, datoria publică nu face decât să crească. Doamnă Toma, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, dar într-adevăr ar putea fi aduse unele amendamente. Într-adevăr, în ceea ce privește perioada post electorală, aveți dreptate și cadrul ar trebui să fie de 5 ani. Chiar dacă, mă rog, un cadru ar fi mult prea... ne-ar constrânge mult prea mult și nu ne-ar mai permite să ne adaptăm. În ceea ce privește deficitul, dacă ați fi o, o societate de notare cum ar fi Standard and Poor sau Fitch, o, o societate de rating, lucrurile n-ar fi ușoare și eu vă sugerez să preluăm chestiunile grele prezentate la anul 2000, la sfârșit, finele anului 2014 și să le punem în fața Consiliului și Comisiei pentru a le forța mâna să plătească facturile neplătite. Domnule Tang, în ceea ce privește coordonarea, aveți într totul dreptate. Eu nu vreau să se contabilizeze în fiecare stat cota parte în datorie, dar Comisia, atunci când examinează starea, starea fiecărui stat membru ar trebui să adauge aceste cote parte în facturile neplătite. Propunerea dumneavoastră uh, e mai degrabă băț. Eu aș vrea să avem și eu un morcov, deci uh, nu să fie doar uh, pedeapsă și temere. Trebuie ca textul să fie unul echilibrat. Dacă aveți un astfel de amendament morcov, cu mare plăcere vi-l primesc. În ceea ce privește statele care au pactul de stabilitate și creștere, acestea împărtășesc suveranitatea bugetară. Deci trebuie și ca statele să uh, iasă din această facilitate a aranjării frumoase a vitrinei. În afară e vopsit gardul și înăuntru nici nu mai discutăm. Când uh, ne ducem cu vorba, ajungem în, și închidem ochii asupra realității, ajungem în uh, situațiile cele mai grave cu putință. Haideți să fim lucizi și odată ce ajungem la această luciditate să fim și curajoși. Domnule Manca, vreți să mai adăugați ceva? Sunt într totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte. Cred că dacă am putea obține și în formă scrisă toate acestea, ar fi minunat. În ceea ce privește motivarea pentru buget și listă, cred că e o idee foarte bună. Evident, Comisia nu poate discuta singură pe această chestiune în ceea ce privește resursele proprii. Și noi trebuie să hotărâm în această privință. Și în orice caz trebuie să fie clar că suntem deschiși la discuții, dar că povara revine pe umerii noștri. Da, da, pe 5 februarie vom discuta deja într-o primă instanță despre aceasta. Haideți acum să trecem la vot. Punctul 14 din raport, din program. Este vorba despre raportul anual al înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, raportor domnul Tarand, un prim amendament, amendamentul 1, deci am, raportorul este pentru. Cine mai este pentru? Adoptat. Da, de fapt, cine este împotrivă? Niciun vot contra, nicio abținere. La, amendament, la alineatul 7, amendament 2, vot pe părți. Prima parte, domnul Tarand este pentru. Cine mai este pentru? Contra. Un singur vot împotrivă. Deci, abțineri? Adoptat. A doua parte, domnul Tarand, aviz favorabil. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 3, 4 împotrivă. Abțineri? O abținere. Adoptat. Partea a treia. Aviz favorabil din partea domnului Tarant. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Uh, vot electronic. Am deschis votul. Votăm. S-a închis. A, nu a funcționat. Haideți să o mai încercăm o dată. Vot deschis. Nu? Tot nu merge? Vot deschis. Vot închis. S-a închis votul? Deci, vo amendament adoptat. Alineat 8, alineat, amendament 3, două părți. Prima parte, aviz favorabil din partea unui Taran. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și apoi a doua parte, aviz favorabil din partea lui Tarant. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineat 9, amendamentul 4. Aviz defavorabil din partea domnului Taran. Cine este pentru? Trecem la vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendament adoptat. 22 voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Pe ans, uh, text, pentru text per ansamblu, Dorește cineva să ia cuvântul, domnul Ali? Vă mulțumesc, domnule președinte. Țineam să vă informez că există un raportorul pentru alte, sec, alte secțiuni, domnul Depre, n-a fost informat în privința acestor amendamente. Cred că părerea dânsului și a mea este că nu putem hotărâ chestiuni care vizează bugetul 2016 într-un proiect de aviz care vizează bugetul 2013. Cred că ar trebui scos acest alineat de aici și să nu se mai voteze pe el. Pentru că se face un amestec ce nu și are locul aici. Da, dar votul a avut loc, spune domnul președinte. Da, tocmai de aceea țineam să răspund, a, da, să subliniez asta. Tocmai să nu facem amestecuri. Avem bugetul pe 2016 și încercăm să-l rezolvăm cu 2013. Iau notă de declarația dumneavoastră, dar votul a avut loc deja Uh, vă rog acum să vă exprimați în privința textului per ansamblu. Vot electronic. S-a deschis votul. Vot închis. A fost adoptat 27 pentru, 2 voturi împotrivă, 3 abțineri. Trecem la agenția CEPOL cooperare și formare în materie de aplicare a legii. Amendamentul 3. Aviz favorabil din partea raportorului. Cine este pentru? Vot electronic. Vot deschis. Vot închis. A Adoptat. 18 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 4 la articolul 24. Aviz favorabil din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Pe anexe, la considerente, considerentul 12, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerent 15, amendament 2, aviz favorabil din partea raportului. Cine este pentru? E vorba de un amendament oral. A căzut între timp? Ah, trebuie să-l citesc. Analysis of administrative cooperation between European Union agencies and where such cooperation could create synergies in the future. Est-ce que cet amendement deci, uh, aviz favorabil din partea domnului Geier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Și textul per ansamblu. Cine este pentru? Trecem la vot electronic. S-a deschis votul. A, s-ar părea că e un membru PPE în plus. Textul adoptat. 17 pentru, 13 împotriva, 4 abțineri. Trecem la textul domnului Tarand. proiect de aviz în privința propunerii Consiliului și concluziilor în privința acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și punerea în aplicare a protocolului. Vot favorabil pe text. Cine este pentru? Vot electronic. S-a închis votul. Întâi votul asupra acordului de parteneriat în domeniul pescuitului. Cine este pentru? Cu aviz favorabil din partea raportorului. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Și pe textul în ansamblu, pe avizul domnului Tarant? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Wow! Din 33 de voturi, 33 de voturi pentru. Formidabil. Trecem la punctul 17. Este vorba despre un text din partea domnului prez în privința transferurilor de credit. Credite disponibile pe anumite linii bugetare la finele 2014. Ni se cere părerea, avizul ar rezolva anumite facturi neplătite și ar contribui la obiectivul nostru comun – Dispuneți de text. Domnul Ali, care îl locuiește astăzi pe domnul Depre, aveți ceva anume de spus? Nu. Aveți textul, spune domnul Ali. Este vorba despre 36 de linii bugetare, circa un milion de euro. Cinci titluri. Completarea fondului pentru pescuit 6 milioane de euro, de asemenea pentru fondul de coeziune și fondul pentru refugiați. Deci este în conformitate cu cele susținute până acum în Comisia Buget. Deci, practic, este vorba despre transferarea acestora pentru fondul de coeziune. Mi se pare o idee foarte bună. Je vais consulter qui est favorable à cette proposition de transfert. Cine este pentru? Împotrivă? Niciun vot împotrivă, nicio abținere, deci s-au votat transferurile. 19 uh, autres sections. 19 alte secțiuni, doamna Holmeier. Nu avem nici aici nicio cerere deosebită. Încheiem practic la timp. Ne întrerupem lucrările, reluăm ședința la ora 3 cu audierea doamnei Katainen și a doamnei Georgieva în legătură cu planul de investiții Juncker și în legătură cu proiectul de buget rectificativ numărul 1, care ne permite punerea în practică planului încă începând cu luna iunie și, bineînțeles, vom vorbi și despre proiectul de buget rectificativ 2. Cu siguranță doamna Durgeva ne va vorbi despre acest buget. După Comisia de Bugete, coordonatorii se vor întâlni.